Otwieram posiedzenie w dniu dzisiejszym. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sesiunea noastră de azi dimineață este deschisă. Primul punct pe ordinea de zi pentru astăzi sunt declarațiile Consiliului și Comisiei în vederea pregătirii Consiliului European de pe datele de 29 și